Ja, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich möchte. Dragi colegi, dragi colegi, vreau să vă urez uh, bun venit și să vă salut cu ocazia celei de-a doua părți a reuniunii noastre de după amiază. Vom discuta relațiile comerciale și evoluția acestora în relații între Uniunea Europeană și Australia, respectiv Noua Zeelandă, reflexii privind procesul de negociere și mă bucur că avem astăzi ca oaspeți o serie de personalități de vârf. Vreau să salut cu căldură pe domnul Grosser, care este ministrul comerțului în, al Noi Zeelande, și domnului Justin Brown, care este secretar adjunct pentru comerț în Australia. Bine ați venit și pe cei doi ambasadori, domnul Higgy din Australia și domnul Taylor din Noua Zeelandă. Îi, sal- îi salut de asemenea. De asemenea, mai avem patru experți alături de noi. Domnul Kermey, director um, al Forumului European pentru Servicii, domnul uh, Lee Makiyama, director al Centrului European pentru uh, Economie Politică Internațională, doamna Car de la uh, ETUC, de la Confederația Sindicatelor Europene și doamna uh, domnul Pesonen de la Copacogeca. Bun venit tuturor! După cum știți, uh, Australia și Noua Zeelandă au relații comerciale intense cu Uniunea Europeană. Australia este implicată în procesul, a fost implicată în procesul TPP. Australia și Noua Zeelandă discută cu multe persoane din Uniunea Europeană cu privire la începerea unor negocieri pentru un acord de liber schimb. Și acesta este contextul în care au loc discuțiile noastre de astăzi. Pentru început, doresc să dau cuvântul celor doi ambasadori fiecare va avea la dispoziție 5 minute pentru a face o introducere a celor două grupuri de discuție pe care le-am organizat. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Higgy. Thank you very much indeed, uh, Mr. Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. E o mare onoare să fiu uh, invitat de Comisia dumneavoastră pentru Comerț Internațional pentru a-mi adresa dumneavoastră azi. Mă bucur să văd uh, fețe familiare aici, uh, din Australia și Noua Zeelandă și din prieteni din delegația Parlamentului European pentru Australia și Noua Zeelandă. Îl salut și pe uh, domnul Tim Crosser, ministrul comerțului din uh, Noua Zeelandă și pe colegul meu din uh, Noua Zeelandă, David Taylor. Sigur că experții vor vorbi despre substanța relațiilor noastre comerciale. Vreau să Fac câteva comentarii înainte de ceea ce va spune Justin. Acum două săptămâni am avut primul summit UE-Australia din 5 ani, când premierul nostru s-a întâlnit cu cei doi președinți europeni um, în, uh, la summitul G20 de la Turcia. S-a anunțat atunci începerea unui proces în vederea unui acord de liber schimb. Din uh, declarația comună, acest punct rep- reprezintă doar o parte din uh, aprofundarea relațiilor uh, comerciale cu Uniunea Europeană. De asemenea, s-au notat uh, finalizarea uh, negocierilor privind un acord uh, cadru care să uh, reprezinte baza pentru acordurile uh, viitoare și atunci când discuțiile au fost finalizate mai devreme, mai repede în acest an, acest acord va fi o bază pentru dezvoltarea unei politici externe de securitate, um, cercetare și inovare, uh, comerț uh, și alte domenii. De asemenea, s-a făcut trimitere la Uh, parteneriatul privind uh, gestiunea crizelor la nivel internațional. Acest acord reprezintă un cadru pentru participarea Australiei la operațiunile Uniunii Europene de a crizelor. Australia a participat deja la una dintre acestea, uh, misiunea EUCAP Nestor în cornul Africii și în Oceanul Indiei de Vest, un interes aici pe care îl împărtășim și vrem să susținem și alte misiuni unde avem interese și în Australia și în Uniunea Europeană. De asemenea, s-a anunțat uh, stabilirea unui forum de leadership UE-Australia pentru viitorul relațiilor noastre și pentru a crea legături uh, între cele două de uh, populațiile noastre. De asemenea, Australia a fost foarte implicată în regiunea Asia-Pacific, dată fiind locația noastră geografică și evoluțiile din regiune în ultimele decenii. Australia a valorificat întotdeauna legăturile puternice cu Europa. Nu înseamnă că n-am avut experiențe, perspective diferite, cum ar fi, de exemplu, subvențiile pentru agricultori, dar în ultimii ani chestiunile diferendele au fost eclipsate de o cooperare tot mai strânsă în multe domenii. Și asta pentru că împărtășim valori și vedem, avem opinii comune în multe a, subiecte. Sunt câteva exemple recente. Australia a fost unul dintre prietenii cei mai importanți ai Europei în față de Rusia în răspunsul agresiunii acestea împotriva Ucrainei sancțiunile noastre le reflectă pe ale dumneavoastră. De asemenea, suntem foarte interesați de navigația liberă în apele Asiei de Vest și ne confruntăm cu aceleași provocări de radicalism și uh, terorism și de aceea avem schimburi uh, benefice în acest domeniu. Acordul de liber schimb s-ar adăuga domeniilor în care cooperăm deja cu Uniunea Europeană și poate să aducă Uh, să folosească tot potențialul neexplorat încă în relațiile din Uniunea Europeană, dintre Uniunea Europeană și Australia. Și noi așteptăm să colaborăm cu colegii noștri din Parlamentul European pe măsură ce lucrurile avansează. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ambasador Higgy și dau cuvântul domnului ambasador Taylor din Noua Zeelandă. It's a great pleasure to be here today uh, and to see friends. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să fiu alături astăzi de dumneavoastră, de, alături de noastră astăzi aici și alături de uh, colegii australieni. Voi vorbi despre acordurile liber schimb între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Salutăm interesul Parlamentului European și uh, pe, pe parcursul acestui proces, cu cea mai mare plăcere, vom lucra împreună cu Parlamentul European. Experții se vor uh, referi la avantajele acestui acord. Deci, uh, eu voi fi succint. Noua strategie a Uniunii Europene pentru comerț a identificat uh, zona Asiei și a Pacificului ca o zonă de interes, dar a subliniat și importanța Noi Zeelande și Australiei ca actori în regiune. De, ce, de fiecare dată când vin la Bruxelles, mă uimește în ce măsură avem interese comune și viziuni comune și obiective comune. La Paris vom căuta să obținem rezultate comune în domeniul schimbării climatice, combatem, vrem să combatem terorismul, să facem progrese în procesul din Orientul Mijlociu, vrem să încurajăm Federația Rusă să se întoarcă la o cale mai uh, rezonabilă. Um, căutăm o cooperare cu China, sprijinim tranziția spre democrație în Myanmar, și uh, încercăm să cooperăm cu state din uh, Marea Chinei de Sud. De asemenea, cooperăm cu insulele din Pacific. În toate aceste domenii, uh, Noua Zeelandă cooperează strâns cu Uniunea Europeană. Ca membru actual al Consiliului de Securitate al, onu al ONU, um, încercăm să aflăm întotdeauna și care este poziția Uniunii Europene. Mărimea nu a fost niciodată o barieră în calea parteneriatului avem nevoie uh, unii de alții și aș, acest lucru nu se va schimba. De-a lungul anilor am uh, creat uh, o serie întreagă de acorduri. Avem uh, acorduri de cooperare, de reglementare cu Uniunea Europeană, mai multe decât cu orice alt partener. Inclusiv uh, o decizie privind la uh, datele personale un alt acord va fi semnat uh, săptămâna, um, în acest an și va fi semnat în curând. Uh, un nou acord vamal va fi încheiat. Un acord uh, de liber schimb este ultima piesă din puzzle având în vedere parteneriatul de care dăm dovadă deja la, și relația de care dăm dovadă deja la nivel bilateral, a venit momentul să lansăm uh, negocieri pentru un acord de liber schimb. Ambele părți vor căuta să obțină un mandat pentru a deschide negocierile. Așteptăm cu interes acest, um, aceste negocieri. Mulțumim uh, și Parlamentului nu numai pentru lansarea negocierilor și ne bazăm pe Parlament nu numai pentru lansarea uh, negocierilor, dar și pentru obținerea unui rezultat cât mai bun în cât mai puțin timp. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Iată, cadrul a fost uh, stabilit și vom uh, putea analiza mai îndeaproape diferitele chestiuni. Planul este să începem cu Noua Zeelandă. Avem 45 de minute pentru asta. Uh, și despre un eventual acord uh, de liber schimb și a, vom avea, îi vom asculta întâi pe experți și apoi uh, vom avea întrebări din partea membrilor. Primul rând, mă bucur că este alături de noi domnul ministru al comerțului din Noua Zeelandă. Din Noua Zeelandă. Domnule Grosser, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere pentru noi să fim alături de dumneavoastră astăzi. Eu sunt deputat de 10 ani, dar am fost și negociatorul șef al uh, Noii Zeelande. Cred că atmosfera de dezbatere publică în jurul acordurilor comerciale s-a schimbat în mod semnificativ în ultimii 10 ani. Consensul larg asupra comerțului s-a schimbat. Cred că pentru negociatorii noștri este din ce în ce mai important să mențină legăturile cu deputații din toate țările, astfel încât dezbaterea să aibă loc în cadrul adecvat. Sunt aici uh, pentru prima dată de la atacurile ce au avut loc în franceză. Aș dori să spun câteva cuvinte în franceză. Voi repeta exact același lucru pe care l-am spus și uh, în fața comunității franceze la câteva ore după ce au fost difuzate reportajele privind atentatele. A avut loc o demonstrație spontană, informală, uh, în comunitatea franceză din uh, Noua Zeelandă și le-am spus, știți, chiar dacă trăim la 15.000 de kilometri Uh, distanță de Paris, în această seară noi suntem alături de voi, cetățenii din Paris, și vom face tot ce este nevoie pentru a apăra civilizația noastră. Cum se spune în engleză, whatever it takes. Doream să spun asta pentru că uh, corespunde și cu ceea ce au spus uh, ambasadorul Higgy și ambasadorul Taylor. Există o concordanță de valori între Uniunea Europeană, Noua Zeelandă și Australia. Avem o istorie comună, puternică și acest lucru se cristalizează. Um, vedem asta și dintr-o observație pe care o adresam uh, prietenilor europeni. Relația uh, comercială pe care o avem cu Uniunea Europeană se aplica numai la șase țări. Cu tot toți ceilalți, uh, se exista un aranjament uh, preferențial sau se negocia ceva similar. Erau, aceste șase țări erau China, Taiwan, Hong Kong, Australia, uh, Noua Zeelandă. Este vorba de uh, clauza națiunii cele mai favorizate. Mi se părea uh, mi se părea cel puțin ciudat. Uh, Iată, voi porni tocmai de la acest subiect al valorilor. Mi se pare că lucrurile se vor potrivi foarte bine când va fi vorba de a face o integrare a standardelor de mediu, a standardelor uh, referitor la drepturile lucrătorilor. Și sunt convins că și prietenii australieni sunt de aceeași părere. Cred că lucrurile pur și simplu nu vor fi complicate pentru că avem valori foarte com valori uh, comune în ceea ce privește comerțul, pentru mine, care am lucrat uh, toată viața mea profesională în acest domeniu, argumentul este foarte clar pentru comerț. În 2011 s-a făcut un studiu de către 11 organizații sub egida OCD și cu cooperarea OMC, Organizații Internaționale a Muncii, TED și așa mai departe și au uh, um, făcut o recenzie a apro aproape 130 de studiu, studii referitoare la comerț. Concluzia la care au ajuns a fost următoarea. Niciunul dintre, studiu nu, dintre studii nu arăta o corelație negativă. Și asta ne-ar fi putut face să credem că termenii dezbaterii uh, Uh, de astăzi ar trebui să fie cum facem să facem mai mult comerț, nu dacă există într-adevăr beneficii. Începem de la această realitate. Deschiderea piețelor funcționează. Dovezile sunt foarte clare în acest sens. Suntem cea de-a 52-a economie a lumii Ehm, dar, după cum îmi place să subliniez, asta înseamnă că există 100 și ceva de economii mai mici decât economia neo- Noi suntem o piață mică, dar interesantă, cred eu, pentru Europa. Există o statistică care mi se pare interesantă, având în vedere punctul forte al Noii Zeelande în agricultură. În ultimii cinci ani a crescut uh, pofta celor 4,5 milioane de neozelandezi pentru uh, produse agricole europene. Iar rata exporturilor agricole uh, către, uh, Noua Zeelandă, europene către Noua Zeelandă a crescut cu 20%. Uniunea Europeană exportă jumătate de miliard de euro produse agricole către Noua Zeelandă și acest volum nu va face decât să crească. Dacă vă gândiți la dezbaterile pe care noi și Australia le-am avut cu Uniunea Europeană în trecut, în urmă cu 20 de ani, vedem că acum situația este complet uh, diferită. Bineînțeles, vor exista sensibilități pe care va trebui să le depășim și sunt convins că putem, însă situația este complet diferită chiar în domeniul atât de controversat al produselor lactate. Compania cea mai mare din, uh, de lactate din lume, Frontera, cea mai mare companie a noastră, exportă 50% exportă o bună parte din bunurile sale către Europa. Și asta este o mare schimbare economiile emergente au schimbat uh, întreaga situație în uh, domeniul uh, agricol. Australia și Noua Zeelandă sunt exportatori semnificativi, acest lucru duse la investiții din partea întreprinderilor neozeelandeze în uh, Europa. Se profită de diferența de anotimpuri, se investește în companii de lactate aici în Europa pentru a ne comp- completa oferta de produse lactate înspre China. Mi se pare că acest model se dezvoltă în continuu. Și, bineînțeles, cu plăcere aș intra în detalii referitor la rolul acordurilor, de, acordurilor comerciale regionale, având în vedere perspectivele destul de dezamăgitoare pentru Nairobi, însă s-a, um, să ne îndepărtăm de acest model de agregare de acorduri de liber schimb. Noua Zeelandă este cum ar fi administratorul TPP și după cum știți, domnule președinte, dragi colegi, am avut un mare succes de curând uh, prin semnarea acestui acord. Um, ca să ajung la final, domnule președinte, eu sunt convins că nu este dificil să ajungem la acest rezultat. Procesul este unul um, care poate ajunge repede la maturitate. Bun, există 28 de părți de partea europeană, dar eu cred că putem face progrese rapid. Putem dezvolta un acord de secolul 21 care să fie în interesul tuturor popoarelor noastre. Mulțumesc, domnule ministru, al doilea expert privind Noua Zeelandă este domnul Lima Chiyama, director de la ECIPE. Mulțumesc, uh, excelențele voastre, domnule președinte, domnilor membri. Sunt foarte recunoscător și eu pentru recunoașterea acordului TPP uh, încheiat uh, luna trecută. Este foarte clar că TPP va deveni cel mai mare acord de liber schimb la care Europa nu va fi parte. E cel mai mare pachet comercial uh, negociat uh, până acum și uh, efectele sale vor fi resimțite. și pentru a evita efectele negative ale TPP, nu avem de ales decât să negociem și chiar și numai din acest motiv e clar că trebuie să negociem aceste două acorduri de liber schimb pe care le discutăm. Acces, uh, accesul pe piață, interesul de a accede pe piață este foarte interesant pentru că se vorbește despre uh, un uh, punct mort de uh, 5 trilioane de dolari. Noua Zeelandă este o piață foarte mare în termen de uh, în termenii uh, produsului intern brut, dar nu e vorba numai de PIB, e vorba și de calitatea acelei economii. Dacă ne uităm la economia neozeelandeză, în termen de consum, Economia este mai mare decât uh, Chile, Malaezia și Singapore. Pe scurt, potențialul de piață al exporturilor pe care le, putem, le puteți face acolo este substanțial și mai mare decât al uh, economiilor pe care deja le-am menționat și cu care am deschis deja negocieri. Deci, uh, dacă putem negocia cu Singapore, raționamentul economic uh, este la fel de important și pentru Noua Zeelandă. În aceeași idee am auzit uh, și uh, ideea uh, că uh, gândim la fel. Se vorbește despre asta în contextul uh, TTIP. Trebuie să nu uităm că înainte de a începe negocierile pentru uh, TPP, nu aveam decât două acorduri de recunoaștere reciproc, reciprocă aflate în uh, vigoare pentru telecomunicații și iacturi de lux. Uh, practic am uh, acoperit acum tot sectorul productiv, ceea ce reprezintă în termen de ambiție fără precedent. Și uneori se uh, face referire neoficială la acest acord uh, ca fiind chiar mai bun decât uh, funcționarea pieței interne în Europa. Mai benefic. Am auzit vorbindu-se și despre legislație. Sigur că e vorba de un lucru foarte important pentru uh, exportul de servicii în Europa în acest climat politic uh, e vorba de o sensibilitate, o sensibilitate politică crescândă în Europa. E vorba de un acord pe care îl putem încheia fără să ne riscăm uh, libertățile sau integritatea. Mai departe. S-a vorbit despre agricultură și, într-adevăr, e adevărat că atât Australia cât și Noua Zeelandă sunt exportatori majori de produse agricole. Trebuie spus adevărul, aproape fiecare țară din lume, probabil cu excepția Singaporelui, sunt exportatori de produse agricole. Europa are un export de 160 de miliarde pe când uh, Australia e undeva la 37, iar Noua Zeelandă la 25. Mm, foarte mici pe lângă cotele de, pe lângă volumele de export europene. N-am să mm, intru detaliile sectorului agricol australian, dar uh, dacă ne concentrăm puțin pe Noua Zeelandă, pot să vă spun că printre produsele de top exportate de Noua Zeelandă majoritatea sunt deja exceptate de taxe vamale. E vorba de carne de oaie, lână și între celelalte produse se bucură de tratament preferențial carnea de vită, untul și mai există uh, tarife dar uh, sunt complementarități foarte strânse în domeniul fructelor și uh, mai ales a fructelor care se cresc doar în emisfera sudică pentru moment, precum kiwi. Deci, uh, vedeți că e nevoie de investiții încrucișate. Colaborarea de afaceri există deja, avem toate semnele că aceasta se că acesta va continua. Deci avem complementarități puternice, uneori uh, glumesc uh, colegii din Noua Zeelandă nu uh, colegilor din Noua Zeelandă nu le place gluma asta, dar eu spun că Noua Zeelandă nu exportă vin, ci Sauvignon Blanc. Hai să vă vorbească ei despre asta. În domeniul lactatelor, uh, acest uh, domeniu este uh, foarte competitiv în Europa. Balanța actuală este de 1140%, ceva de genul acesta. E o rută maritimă care se parcurge în 32-33 de zile. Deci, pentru laptele proaspăt uh, sunt uh, dificultăți, uh, acesta trebuie transportat pe calea aerului. În negocierile comerciale pe care le-am experimentat până acum, multe din aceste aspecte au fost uh, ignorate, mai ales în cazul Noi Zeelande. E vorba de o diferență de dimensiune și e vorba de multe diferențe de reglementare. Acesta este și motivul pentru care dacă doriți un partener de negociere pentru următoarea generație a acordurilor de liber schimb dintre piețele din Asia-Pacific, Noua Zeelandă este cel mai bun punct de plecare. Suntem uh, foarte doritori uh, să avem un acord de liber schimb uh, care să semene foarte mult cu uh, TPP și cred că dacă nu reușiți uh, acest lucru cu Noua Zeelandă, nu veți reuși nicăieri în uh, altă parte. Mulțumesc! Thank you, lot. And the... Mulțumim al treilea expert uh, din uh, Noua Zeelandă, domnul Person, secretar general al COPA, încă un expert care uh, recunoaște de faptul că agricultura este un domeniu crucial. Vă rog. Domnule președinte, mulțumesc. Mulțumesc pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu astăzi aici și să vă vorbesc uh, despre perspectivele de dezvoltare a relațiilor comerciale cu colegii de la Antipozi. Există 11 milioane de fermieri în uh, Uniunea Europeană, conform ultimelor uh, statistici. Împreună cu familiile lor, probabil că sunt peste 20 de milioane de oameni din Europa care trăiesc direct din uh, agricultură, împreună cu industria care depinde de aceștia, e vorba de vreo 40 de milioane de oameni, cel mai mare sector economic din Europa. După cum știți, criza rusească a schimbat pozițiile noastre foarte dramatic. A trebuit să vedem care sunt opțiunile noastre în comerțul internațional și multe comunități uh, internaționale au încercat să găsească rute alternative pentru a um, satisface cererea din partea partenerilor noștri din Est dar acest lucru este costisitor. În 2014, conform cu cifrelor uh, Comisiei, uh, schimburile în domeniul agricol au crescut cu 6,7%, dar asta s-a făcut pe seama scăderii prețurilor la uh, producători în sectoare precum lactatele și carnea de porc. În Noua Zeelandă suntem foarte interconectați, așa cum s-a spus de către antevorbitorii mei, mai ales în sectoare precum uh, lactatele. Unul dintre uh, numitorii comuni este faptul că mm, industria care se ocupă de prelucrarea produselor agricole este foarte bine interconectată. Astăzi am avut uh, privilegiul să mă întâlnesc cu persoane care uh, sunt responsabile cu luarea unor decizii importante la Bruxelles și am uh, arătat că comerțul este uh, o stradă cu două sensuri și dacă există potențial pentru colaborare, înseamnă că există potențial pentru creștere în ambele uh, părți, pentru ambii parteneri. Am avut un număr de contacte foarte bune cu uh, colegii din uh, Noua Zeelandă și Australia și avem contacte foarte bune cu industria uh, uh, laptelui și cu uh, crescătorii de oi. Avem uh, relații comerciale deja destul de avansate, așa cum au spus și antevorbitorii mei, însă mă tem că mm, această relație comercială uh, este puțin dezechilibrată. Conform uh, cifrelor mele, cifra de afaceri în relațiile directe a fost de 700 de uh, milioane, miliarde de euro, însă clar există un dezechilibru pentru partea europeană. Ehm, aș vrea să mă refer la dezvoltarea acordurilor uh, TPP. Noua Zeelandă, de fapt noi avem acum o poziție favorabilă pe piețele mari, precum uh, Statele Unite, cu Uh, un acces mai bun pe piață, iarăși în detrimentul industriei uh, agroalimentare europene. Suntem puțin îngrijorați în legătură cu dezavantajele registrate de partenerii de afaceri pe piețe din Canada, Statele Unite, mai ales, dar și pe piața din Noua Zeelandă. Și pe piețe mai mici, unde am înregistrat creșteri. Aș vrea să subliniez datorită dimensiunii sectorului și dimensiunii eh, economiei Noii Zeelande. Există sectoare precum uh, cel al laptelui, uh, fructelor și uh, zootehniei în, în care în care uh, există dezechilibre ce tind să uh, afecteze piața europeană. Mai ales în ceea ce privește produse cu valoare adăugată mare, precum carnea de oaie. În anumite cazuri, regiuni întregi din Europa care depind foarte mult de veniturile din aceste industrii, precum carnea de vită, carnea de oaie sau uh, laptele uh, sunt mai uh, afectate. Deci aș vrea, aș vrea să văd anumite progrese registrate pentru aceste domenii. I would like to go to the non-tariff. Acum în legătură cu preocupările barierelor netarifare. Noua Zeelandă este cunoscută pentru un înalt nivel de protecție ceea ce privește măsurile sanitare la importuri S-au menționat aici merele și conform statisticilor noastre, cota de piață în Noua Zeelandă nu există practic, deși faptul că importăm destul de multe mere din Noua Zeelandă. Deci, dacă ne gândim la uh, caracterul sezonier al uh, fructelor, ar trebui echilibrate lucrurile și din acest punct de vedere. Apoi aș vrea să subliniez noțiunea identității unice, când vorbim despre mm, măsurile sanitare, Uniunea Europeană ar trebui să recunoască această unică entitate care se ocupă de siguranța produselor uh, agroalimentare. Deși Noua Zeelandă poate că nu este cel mai rău partener din punctul acesta de vedere. La fructe și legume există produse specifice, probabil kiwi e cel mai ilustrativ, este efectul uh, la care um, comercianții noștri ar vrea să aibă acces mai liber. Și în ceea ce privește no, uh, noțiunea uh, de indicație geografică, pentru comunitatea agricolă e foarte importantă noțiunea de indicație geografică E vorba de drepturi de proprietate intelectuală care sunt legate de anumite regiuni în Europa și am vrea ca Noua Zeelandă să recunoască acest principiu. Am văzut acest lucru în relațiile cu Canada și apreciem uh, un astfel de angajament față de abordarea europeană de a promova produse de calitate. Domnule și domnule, aș încheia prin a spune că Cu Noua Zeelandă totul depinde de felul în care um, combinăm, uh, articulăm diversitatea europeană cu superspecializarea care există la celălalt uh, pol. I will give the floor to my... Mulțumesc și acum să dau cuvântul eurodeputaților. Am două felicitări de cuvânt, domnul Fielner, domnul Kelly. Ah, nu, mai sunt mulți alții. Bine, o să notăm pe toată lumea. Domnul Fielner a fost primul. O întrebare foarte scurtă. Mulțumesc pentru prezentările excelente. E bine când negocierile încep într-un astfel de climat prielnic. Și mi se pare că va fi foarte ușor dacă îi ascultă experții de aici față de majoritatea negocierilor pe care le-am discutat. Însă un lucru pe care l-am discutat cu domnul mate și mulți noi au observat acest lucru. Avem multe negocieri de liber schimb în momentul de față și tot adăugăm pe această listă și uh, eu mi-aș dori foarte mult nu doar să începem negocieri, ci să le și încheiem. De aceea vreau să vă întreb o, să vă adresez o întrebare imposibilă. Care ar fi un calendar realist? cam în cât timp s-ar putea face lucrurile? O, un uh, rezervor de benzină, nu vreau să folosesc uh, acest termen pentru că s-a dovedit greșit în alt context. Dar care ar fi un uh, calendar ambițios, însă realist în același timp? Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentările interesante ale tuturor vorbitorilor. În primul rând, ultimul vorbitor s-a referit la acordul transpacific care oferă un avantaj Noi zeelente, mai ales în ceea ce privește plusurile agricole care merg în Statele Unite din această țară. Și dacă încheiem cu succes TTIP-ul, nu ar contracara el această situație? Deci poate că ar fi bine să accelerăm și să încheiem acordul cu Statele Unite, acordul TTIP. În al doilea rând, dată fiind creșterea clasei mijlocii, mai ales în uh, Asia, China, Vietnam, Indonezia, nu ar fi mai natural ca Noua Zeelandă și Australia să se orienteze spre aceste piețe, în loc să încerce să vină către Europa. De ce prioritizează Europa, dată fiind mai ales distanța mare uh, între Noua Zeelandă, Australia și Europa. Și în al treilea rând, acum, uh, din perspectivă națională, Irlanda este o țară care este dependentă de exporturi. Avem mereu senzația că atunci când începem să ne discutăm despre negocieri, agricultura va fi vândută în interesul altor um, sectoare ale comerțului și societății pentru a se atinge, pentru a se ajunge la un acord și apoi uh, nota de plată va fi plătită de agricultori. Mulțumesc, domnul Caspari. Dragă, da, dragă domnule ministru, mulțumesc pentru prezentare. Adesea, în discuțiile cu alegătorii noștri, mi, mi se spune că avem atât de multe instrumente de protecție defensive și partenerii noștri au atât de multe instrumente ofensive și sunt surprinși când spun nu, nu, și ceilalți au uh, interese defensive. Vreau să știu care sunt, din perspectiva noastră, interesele, interesele dumneavoastră defensive. Și apoi, din partea domnului Pesonen, aș vrea să aud uh, mai multe despre acest dezechilibru între produsele sezoniere, să le spunem. De unde provine acest dezechilibru? Eu am crezut că e simplu. Dacă avem anotimpuri diferite și aceleași produse, atunci ar trebui să fie ușor să le pregătim și să facem schimb de aceste produse. Eu am înțeles care e problema, diferența de standarde, dar de unde vine această problemă? Și considerați că negocierile ar putea să găsească o soluție? Mulțumesc, David. Mulțumesc și eu mă bucur să văd pe domnul ministru aici și știu că facem progrese cu Australia și Noua Zeelandă. Sper că acest exercițiu va merge repede și sunt de acord cu domnul Fielner. Într-adevăr, ar fi foarte bine ca acest acord să fie încheiat și să nu se tergiverseze prea mult negocierea. Am trei întrebări scurte. În primul rând, poziția opusă cele ale Daniel, care sunt interesele ofensive ale noii Zeelande. Eu credeam că e vorba de agricultură, dar am avut atâtea asigurări aici că agricultura Bun, că noi uh, abia reușim să acoperăm cererea de aici în Uniunea Europeană, plus uh, că voi aveți, uh, dumneavoastră aveți acces prin TPP la noi piețe. Care este interesul ofensiv pentru Noua Zeelandă? A doua întrebare se referă mai mult la politica internă a Noii Zeelande și mă refer la domnul ministru aici. Știe că în Uniunea Europeană măsurile uh, de transfrontaliere, chestiunile transfrontaliere sunt uh, uh, problematice, cum ar fi rezolvarea litigiilor între investitor și stat și vreau să știu dacă nu veți avea probleme uh, Um, la nivel intern între guvern și opoziție în negocieri. Dar uh, mai am o întrebare, dar o să mă opresc aici, că mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mă bucur să-l văd pe domnul ministru al Noii Zeelande alături de noi. Și colegul meu a adresat niște întrebări pertinente, dar și eu vreau să spun ceva, pentru că în primul rând, e important și cred că este foarte bine că Noua Zeelandă și Uniunea Europeană încep negocierile pentru că împărtășim aceleași valori și cred că este deci, foarte important atunci când discutăm despre comerț, întotdeauna valorile, democrație, drepturile omului și astfel de lucruri sunt foarte, o parte importantă a cooperării. Și aș vrea să știu care este valoarea cea mai importantă pentru Noua Zeelandă în aceste negocieri și poate că acum, la începutul negocierilor, aveți niște ași în mânecă care sunt um, chestiunile ofensive și defensive ale dumneavoastră în negocierile care vor urma. Mulțumesc, doamna Doamna Graf van der Heinz, mulțumesc și eu salut uh, această întâlnire și schimbul de opinii și am uh, o întrebare pentru domnul um, Lima Chiama referitor la resursele comisiei. Am înțeles că avem mai multe acorduri și suntem implicați în negocieri intense și întrebarea este, avem suficiente resurse? Deci are Comisia suficiente resurse pentru a mai începe și a negocia și acordurile cu Australia și Noua Zeelandă? pentru că cred că ar trebui să se aloce resurse și pentru punerea în aplicare a acordurilor uh, actuale și uh, relația cu OMC-ul și am înțeles că astfel sunt reduse resursele. Apoi, agricultura este un subiect important într-adevăr și aici întrebarea este dacă nu cumva am fi inundați cu fructe de kiwi, de exemplu, pentru că știu că aveți o produse agricole sezoniere uh, cum uh, putem să ne asigurăm că nu vom avea prea multe produse pe piață la un anumit moment. Mulțumesc. Vom uh, uh, uh adresa comisiei uh, întrebări sau vom nota această întrebare pentru comisie pentru sfârșitul dezbaterii noastre, pentru că atunci va lua cuvântul comisia. Pedro. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentări. Am două întrebări pentru domnul ministru al comerțului din Noua Zeelandă. Prima e legată de TPP. Noua Zeelandă a fost implicată în negocieri foarte complexe. Și vreau să vă întreb ce învățăminte uh, ați uh, putut uh, acumula în urma acestor negocieri care v-ar putea ajuta în negocierile cu Uniunea Europeană și cât de diferite din perspectiva dumneavoastră sunt uh, cât de diferit ar fi un acord uh, um, cu Uniunea Europeană față de TPP. Și legat de ceea ce a spus și David Martin, cu referire la mecanismul de soluționare a litigiilor între investitori și state. Știți că am avut o dezbatere în Europa pe acest subiect. Comisia a prezentat o nouă propunere unui sistem de tribunale pentru investiții. Știm că în TPP există mecanismul ISTS și aș dori să știu din perspectiva nou dacă ați uh, luat în considerare o soluție alternativă sau dacă considerați că mecanismul uh, învechit ISS este în continuare cea mai bună opțiune. Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc. În primul rând vreau să subliniez că noi în Regatul Unit am avut un acord comercial cu Noua Zeelandă și ne-am întors cu spatele la acesta între 1973 și 1975 și acum, 40 de ani mai târziu, se discută un acord Uniunea Europeană-Noua Zeelandă. Bun, să se discute e o chestiune, să se finalizeze e cu totul altceva. Dar aș dori să întreb uh, pe domnii prezenți aici și această întrebare nu dorește să preseze pe nimeni. Cei mai mari trei exportatori către Uniunea Europeană, China, Rusia și SUA, nu au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană. Noi, în această comisie, petrecem o mare parte din timp discutând acorduri comerciale, tot timpul discutând despre acorduri comerciale. Deci, aș dori să întreb, dată fiind această situație, ce diferență reală anticipați că ar uh, duce un acord comercial UE-Noua Zeelandă? Și există un acord comercial între Noua Zeelandă și China. Și deci o întrebare diferită. Ce diferență cantitativă a, adus uh, în comerțul între cele două țări acest acord? Și pe baza acestuia, care anticipați uh, în termeni cantitativi că ar fi o creștere semnificativă a comerțului în urma unui acord cu Uniunea Europeană. Mulțumesc, Emma. Te-am cer scuze că am ratat prima parte a acestei audieri, dar vreau să urez uh, să salut faptul că discutăm uh, uh, potențialul unor negocieri cu Noua Zeelandă și Australia, țări cu care avem multe valori în comun și este momentul bun să ajungem la masa negocierilor, dată fiind lumea în care trăim astăzi. Deci, um, domnului ministru al Noii Zeelande, întrebarea a fi care sunt obiectivele noastre comune, ce putem să obținem, care sunt punctele comune, unde ne va fi mai ușor să facem progrese rapid în aceste negocieri. Și apoi, o întrebare foarte diferită, dar una care mă preocupă, pentru că încercăm să comunicăm despre comerț, comerțul pentru toată lumea și cum putem să comunicăm uh, puterea comerțului și ce înseamnă acorduri comerciale pentru oameni în viața lor de zi cu zi și mai ales pentru tineri. Cred că aici, în Uniunea Europeană, de, avem dificultăți în a uh, comunica oamenilor beneficiile comerțului și pietelor libere, comerțului uh, liber. Um, și alții au făcut deja acest lucru și poate ne privesc din afară. Dau acum cuvântul experților Patru minute pentru fiecare pentru a răspunde la întrebări. Domnule ministru, aveți cuvântul. Patru minute pentru a răspunde la toate aceste întrebări. Atunci mă tem că vă voi dezamăgi pe mulți dintre dumneavoastră. Pot să răspund doar la câteva subiecte uh, care au apărut. În ceea ce privește eficacitatea procesului și calendarul, cât de mult va dura? Bun, noi ne dorim noi, noi putem să ne mișcăm la aceeași viteză cu care se mișcă Europa. Nu aceasta este problema. Problema va fi complexitatea unor negocieri cu 28 de state membre care trebuie să treacă prin acest proces de reflexie uh, lansat de liderii noștri, dar noi putem să ne mișcăm foarte rapid. Și întrebarea asociată referitoare la adecvarea resurselor de negociere ale Consiliului, pot să-i asigur pe eh, stimați eurodeputați că am discutat acest lucru cu, ofi, cu oficial de nivel înalt și ne-au spus că nu văd nici o problemă. Uh, în orice caz, e vorba de eficacitatea procesului de negociere în cele din urmă. Eu cred că am putea să negociem extrem de rapid. Și acest lucru se leagă de alte comentarii pe care le-ați făcut. De ce dorește Noua Zeelandă acest acord? Care sunt interesele noastre ofensive? Pentru a fi foarte sincer, în primul rând, aceasta este o piață foarte importantă pentru noi, deși mult mai puțin importantă decât era istoric, pentru că Noua Zeelandă a, s-a dorit la inițial să fie o farmă, o fermă offshore a Regatului Unit. 60% dintre exporturile noastre inițial mergeau, mergeau către Regatul Unit. Astăzi, mai puțin de 3% din exportul merg în Regatul Unit. Deci, această întrebare, de ce vă interesează Europa? Nu mai bine ați negocia un acord cu economiile emergente? Da, așa este. Diversificarea noastră a fost extraordinar de uh, încununată de succes și acordurile cu alte țări funcționează foarte bine ca rezultat al negocierilor pe care le-am portat acum 20 de ani și suntem sub cotele privind carnea de uh, de oaie, 227.000 de mii de tone, datorită pieței imense a Chinei. Deci putem privi problema în două perspective. E atât de greu de negociat. Nici nu știu dacă avem ceva de negociat în ceea ce privește carnea de oaie. Și apoi produsele lactate, uh, untul, da, va trebui să și brânza va trebui să rezolvăm niște uh, soluții aici, dar uh, piața europeană a brânzei este undeva la 4 milioane de tone și nu mai vedem uh, exporturi în uh, vrac foarte multe. Și există o rețea de aranjamente preferențiale pe care Uniunea Europeană le are cu prietenii și competitorii noștri și sigur că vrem să uh, fim pe picior de egalitate cu aceștia. Apoi, mecanismul ISDS este un subiect foarte, foarte sensibil. A fost la vârful îngrijorărilor politice în țara mea și înțeleg uh, ce s-a întâmplat și în uh, cealaltă parte a mării, 12.000 de mile marine care ne separă, uh, eu știu că la, în cadrul TPP am negociat niște clauze de salvgardare foarte cuprinzătoare și eu cred că am reușit să calmăm încet piețele. Dar vreau să vă spun un lucru. Noi nu avem o abordare singulară față de ISS. Am urmărit cu mare atenție propunerile doamnei Malmström. Cred că sunt niște idei foarte interesante și dacă aceasta este dorința Uniunii Europene de a găsi noi soluții în acest domeniu, suntem pregătiți să discutăm. În ceea ce privește indicații geografice, noi înțelegem, înțelegem că Europa are propriile interese și prietenul meu de la COPA vreau să-i spun că înțeleg foarte bine ceea ce spune și vom vedea ce putem face uh, referitor la acordurile fitosanitare. Vreau să vă aduc aminte că Noua Zeelandă este numită ultima oprire pe planetă de multe persoane, pentru că este cea mai izolată țară din lume. Nu avem multe boli endemice, uh, care sunt endemice în multe țări din lume. Și vă asigur că noi abordăm măsurile fitosanitare pe baza științei, dar dacă există proceduri îmbunătățite, chiar dacă noi avem deja un acord de biosecuritate foarte sofisticat, vom analiza aceste noi măsuri în contextul negocierilor. În ceea ce privește indicațiile geografice, Noua Zeelandă schimbă opinia. Am avut multă rezistență la indicațiile geografice în Noua Zeelandă. Eu personal nu am împărtășit această rezistență. Eu consider că proprietatea intelectuală este absolut uh, legitimă și orice concept, sigur, poate să fie exagerat și să ajungă la o situație prea rigidă, dar tocmai am introdus noi eh, norme pentru a pune în aplicare un registru al indicațiilor geografice privind, eh, în domeniul vinurilor și suntem pregătiți să discutăm cu partenerii noștri europeni, dar cred că uh, pornim de pe două poziții care sunt mult mai puțin antagonistice. Um, nu pot să răspund la toate întrebările, dar vreau să vă spun în mare următoarele. Nu este atât de dificil. Avem nevoie doar să facem ordine și cred că putem face foarte eficient. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Lee Makiyama. Poate că ați putea să adăugați uh, ceva și despre interviul dumneavoastră din mai 2014. Nu sunt sigur la ce vă referiți, dar o să răspund la întrebări. Prima întrebare. Uh, calendarul și rezervorul uh, de benzină. Eu sunt uh, destul de pesimist și asta îmi dă dreptate de multe ori în ceea ce privește comerțul în Europa. Apoi, în ceea ce privește Noua Zeelandă și Australia, dacă ne gândim la fezabilitate, da, aceasta este foarte ridicată. Însă dacă vorbim de calendar, discuția se schimbă, mai ales în cazul Noii Zeelande, pentru că în primul rând nu e în, în mod neapărat vorba de a face lucrurile rapid și în mod murdar, cum spun negociatorii, ci întrebarea e cum petrece acel uh, timp Noua Zeelandă, din câte înțeleg, nu negociază pe baza unui model. Deci nu vom vedea un război de tranșee între două modele de luptă, într-o luptă a egourilor. Vom avea o discuție total diferită din această perspectivă. Cred că este vorba tocmai de cum vom petrece acest timp, nu cât de mult va dura. Și apoi, întrebarea este dacă merită timpul și resursele. E o chestiune de priorități. Din câte pot să-mi dau seama, unele economii ale Europei uh, sunt uh, economii, printre economiile cele mai dependente de export din lume. Chiar și Franța este mai dependentă de exporturi decât China. Și dat fiind acest nivel de dependență, ceea ce facem acum în negocierile noastre comerciale, da, avem multe negocieri, sunt multiple, sunt conf- mm, creează o confuzie, dar e vorba de protejarea nivelului nostru de bunăstare și de, de venit, dacă vrem să ne menținem în calitate de economie exportatoare. Și apoi, um, ultima dată când l-am văzut pe domnul Froman, uh, să știți că el uh, conducea o mașină electrică, deci nu mai trebuie să vorbim despre rezervor de benzină. Și apoi, Ajungând la TTIP, eu vorbe, am, vorbit, am lucrat pentru un angajator care mi-a spus în 2008 că mm, Bun, mulți oameni uh, în 2008 credeau că suntem nebuni uh, să avem această idee. Încă există mulți oameni care cred că suntem nebuni, dar uh, TTIP nu este un panaceu. Nu va rezolva toate problemele noastre, mai ales în, în scenariul adevărat, în scenariul actual majoritatea eh, partenerilor noștri își dau seama că viitorul nu este neapărat în domeniul transatlantic. TTIP-ul îndeplinește două obiective, din câte îmi dau seama. Priorități politice foarte importante, dar se oprește acolo. În primul rând, rezolvă problemele comerciale dar noi nu suntem uh, relevanți la nivel global fără, fără TTIP. Un, Statele Unite au TPP-ul pe care l-au negociat mai întâi și apoi diversiunea rutelor de producție uh, din TPP ne va ajuta dacă uh, adică TTIP-ul ne va ajuta în această situație, pentru că dacă nu vom avea probleme cu prețurile. Dar uh, dacă vrem să mergem mai departe, va fi nevoie să încheiem acordul de liber schimb cu zona Asia-Pacific, pentru că în uh, viitor de acolo va veni creșterea. E o chestiune istorică. Și poate tocmai de aceea Australia și Noua Zeelandă au fost atât de ocupate să umple piața uh, din zona Asia-Pacific. Și eu nu îi învinovățesc, acolo e creșterea. Dar Poate că atunci importanța unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană este, poate fi văzută într-un alt context. În primul rând, nu uh, știu dacă să-i cred atunci când spun că nu vor să exporte atât de multe produse agricole aici. Ei au aceeași suprafață agricolă ca și Estonia, au o vreme mai bună, dar totuși nu au atât de mult spațiu pentru a crește produse agricole și e foarte, foarte, sunt foarte departe și dacă ne uităm la uh, piețele Japoniei și Chinei pe care le-au la care au acces prin TPP și care nu sunt subvenționate, spre deosebire de piața europeană, care este foarte subvenționată, uh, Australia și Noua Zeelandă pot să concureze pe piețele din Asia Pacific, dar nu pot să concureze neapărat pe piața europeană, greu subvenționată. Uh, și deci cred că vor să-și reorienteze economia și să-și diversifice economia și să se deschidă față de concurență. Sunt economii uh, stabile, deschise, pro-concurență și am auzit uh, despre aranjamentele comerciale uh, dinainte de aderarea Regatului Unit la Comunitatea Europeană. Aceasta a dus la un dezastru și pentru Noua Zeelandă și pentru Australia. Și au reușit să iasă din acest dezastru deschizându-se și mai mult către concurența globală. Fac lucrurile un pic altfel în partea lor de lume. Și aici ajung la sezonalitate. Știu că am auzit și eu despre povestea fructelor de kiwi care ar inunda uh, Um, piața, producătorii italieni și francezi de fructe de kiwi investesc uh, la greu în Noua Zeelandă și în Australia. Nu știu dacă carieră, mai degrabă din potrivă. Și în ceea ce privește protecția de reglementare, nu pot să subliniez uh, suficient de mult și modelul de reglementare și standardele de reglementare și standardele produselor din aceste două economii. Ele sunt de aceeași calitate cu produsele din Europa. Și dacă ne gândim că Australia și Noua Zeelandă au uh, normele pentru piețelor lor uh, internă, deci e singurul uh, acord comercial care merge dincolo de piața noastră internă și cu toții se încadrează în standardele noastre și, de, și în protecția noastră de reglementare. Așadar, acest acord de liber schimb uh, este, are un context cu totul diferit. Și în cele din urmă, dacă mi-aș dori un lucru, aș dori să dublez resursele. Acum, aceasta ar fi dorința mea înainte de Crăciun, să dubleze resursele comisiei. Da, cred că putem să susținem această dorință. Domnul Pesonen. Perhaps I should react to the domnule președinte. Poate că ar trebui să am o reacție față de elementul de sprijin menționat de antevorbitorul meu. Există structuri peste tot în lume și cred că cu toții suntem de acord că fermierii depind din ce în ce mai mult de piață. Trebuie să genereze mai mult venit din partea consumatorilor și consumatorul practic înlocuiește contribuabilul reticent. Acest lucru s-a întâmplat și în Statele Unite cu, cu o reducere de aproximativ 15% rea, um, a subvențiilor. Când vorbim despre imaginea de ansamblu, dorim să subliniem faptul că fermierii europeni sprijină acordurile multilaterale, OMC și acordurile bilaterale despre care vorbim sunt al doilea punct uh, la care ne gândim. Însă trebuie să ne asigurăm că lucrurile mm, sunt coerente și de aceea mesajul nostru este să se mențină abordarea buzunarului unic. Însă au existat câteva comentarii referitoare la prezentarea mea și uh, aspectele ce țin de sezon și sezonalitate. Când uh, vorbim de, de această sezonalitate, carnea de oaie cred că este un bun mod de a vedea cum sezonalitatea a, a, uh, a stimulat piața. Avem sezoane de a, um, consum de anumite tipuri de carne în Europa și acest echilibru a fost uh, dezechilibrat cu volumuri destul de mici și impactul asupra pieței a fost uh, puternic. Deci, practic, mici uh, volumuri din Noua Zeelandă de mai multe ori au um, produs distorsiuni pe piața europeană și asta a dus la multe greutăți economice pentru fermierii care depind de vânzările de carne de oaie. De exemplu, și în uh, Finlanda, care nu este o țară producătoare de oaie, nu avem o cultură a cărnii de oaie, este un aspect uh, mi-a plăcut să aduc aceste exemple în instituțiile europene pentru că au arătat cât de irelevante sunt anumite uh, modele economice în fața comportamentului uh, consumatorilor. Piața uh, cărnii de oaie a fost distrusă în Finlanda timp de câțiva ani din cauza asta. Nu dau vina numai pe exportatorii din uh, Australia sau Noua Zeelandă, dar a fost un exemplu în care piața a fost aproape distrusă prin uh, tipul acesta de comerț uh, neloial. Nici calitatea nu a fost suficient de bună. Deci cetățenii au fost foarte dezamăgiți. Încă un element în ceea ce privește laptele. După cum am spus, avem interese în comun cu Fontera, de exemplu. Fontera sunt prezenți în Europa, investesc în Europa, întreprinderile europene interacționează cu Fontera și uneori acționăm împreună. Însă, pe piața lactatelor, una dintre caracteristici care nu știm dacă va fi valabilă și în viitor, este că producția de lapte și de lactate este destul de stabilă la nivel european. Produce multe lactate proaspete distribuite zilnic consumatorilor din Uniunea Europeană. Și acest lucru, după cum știți, nu este la fel în Noua Zeelandă, pentru că acolo industria se bazează mai ales pe pudră, pudră degresat, lapte praf, lapte praf degresat și așa mai departe. În ceea ce privește volumul, în Noua Zeelandă este de 10-12 milioane de tone de lapte crud produs, față de Uniunea Europeană 116 milioane de tone aproximativ. 160 de milioane de tone. dar, iar aici volumul nu ar uh, reprezenta un risc, dar depinde cum este folosit uh, acest volum. Avem îngrijorări uh, referitoare la distrugerea unor marje um, pe care se bazează fermierii și asta creează o presiune suplimentară, mai ales când suntem într-o perioadă de restructurare a domeniului lactatelor și criza este prezentă în toate statele membre ale Uniunii Europene. Mesajul meu către dumneavoastră ar fi să luați în considerare caracteristicile acestor piețe, carnea de oaie, laptele și care ar fi efectul asupra fermierilor europeni. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum trecem la Australia și voi da întâi cuvântul domnului Justin Brown, Vice Secretar general pentru comerț, timp de 8 minute, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru oportunitate. Declarația comună a prim-ministrului australian și a președintelui Comisiei Europene și a Consiliului European pe 15 noiembrie a reprezentat un, un punct cheie în relațiile cu Uniunea Europeană Dorim să lucrăm cu Comisia Europeană și cu statele membre și um, ne interesează și un dialog cu membrii Parlamentului European. Un acord de liber schimb bilateral ni se pare un, un mecanism important pentru promovarea uh, comerțului de bunuri și servicii, ca o investiție mm, cu dublu sens. Înce, um, Tratatul de liber schimb joacă un rol uh, de, bene, de colaborare în domenii precum uh, economia digitală, cercetare, inovație. Un acord de liber schimb ar reflecta și faptul că Australia și Uniunea Europeană oricum cooperează strâns în multe domenii în comerțul uh, internațional și în domeniul investițiilor. Avem un interes comun, de asemenea, de a avea un sistem multilateral de comerț funcțional inclusiv la OMC. De asemenea, la nivel plurilateral, încercăm să facem progrese într-o serie întreagă de inițiative, cum ar fi uh, TISA, uh, acordul privind bunurile de mediu și așa mai departe. În ultimii ani, guvernul australian a avut un program activ de acorduri de liber schimb pentru a asigura noi oportunități comerciale și de investiții, și pentru a, avans, a face progrese în integrarea economică în zona Asia-Pacific. Am încheiat acorduri de liber schimb în uh, ultimul an cu cele trei state, no, uh, cu cele trei economii nord, din Asia de Nord, China, Japonia, și am semnat uh, și cu alte țări. De asemenea, avem acorduri de liber schimb cu ASEAN, Malezia, Singapore, Thailanda, Statele Unite, Chile și, Stat și Noua Zeelandă. Uh, de asemenea, încercăm să încheiem negocieri cu India la, la un acord de parteneriat economic. Participăm de asemenea la negocieri pentru un uh, parteneriat economic cuprinzător regional. Pe baza acestor acorduri, actuale și viitoare, avem uh, o, am creat o suprastructură pentru a sprijini uh, creșterea viitoare în uh, domeniul comercial. Un acord de liber schimb UE Australia s-ar baza pe legăturile economice puternice deja existente. Australia este al 15, a 15-a eh, piață de export pentru Uniunea Europeană și a șaptea piață pentru servicii. Este, Uniunea Europeană este al doilea partener comercial al nostru și, de asemenea, um, suntem și o uh, destinație, și Uniunea Europeană este și o destinație pentru uh, investițiile directe, um, investițiile străine directe. De asemenea, uh, Uniunea Europeană face mari investiții în Australia. Abordarea noastră pentru orice fel de negocieri de acord de liber schimb este să avem acorduri de înaltă calitate, cuprinzătoare, care să ducă la o liberalizare a comerțului uh, mm, care să fie în beneficiul tuturor, să ducă la un mediu de comerț și investiții uh, care să elimine obstacolele. Considerăm că o eliminare a tarifelor la import este fundamentală pentru a extinde fluxurile comerciale. tari, uh, taxele vamale atât în Uniunea Europeană și, și, și barierele tarifare în Australia și în Uniunea Europeană sunt destul de scăzute. Noi credem că există uh, în continuare domenii în care există un nivel ridicat de protecție. Credem că un acord de liber schimb trebuie să creeze condițiile pentru uh, un comerț echitabil și just în produse alimentare și agricole. Merită subliniat faptul că în 2014 exporturile de alimente și produse agricole că, um, europene către Australia au fost în valoare de 2,5 miliarde, miliarde de euro și invers, uh, dinspre Australia, importurile în Uniunea Europeană uh, erau de mai puțin 2 miliarde de euro. Avem um, deja o serie întreagă de acorduri uh, echilibrate în domeniul agriculturii, deci așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu UE. În ceea ce privește serviciile, încercăm să avem, uh, să obținem o cât mai mare liberalizare prin acordurile noastre de liber schimb. Încercăm să minimizăm barierele și să îmbunătățim uh, transparența. Preferența noastră este uh, pentru o listă negativă. De asemenea, acordurile de liber schimb acordă, creează un cadru pentru promovarea um, unor aranjamente de recunoaștere reciprocă a calificărilor profesionale. Australia uh, de mult timp uh, este foarte primitoare pentru investiții străine și Uniunea Europeană a jucat rol, un rol important în acest sens. Dorim, uh, prin acest acord de liber schimb, să promovăm fluxuri de investiții în ambele direcții. Prevederile de investiții din acordul nostru de liber schimb au ca scop facilitarea investițiilor dar în același timp să se mențină posibilitatea guvernelor să reglementeze în interesul public. În ceea ce privește ISDS, ISDS considerăm că aceste clauze uh, trebuie să fie luate în considerate de la caz la caz. Aceste consider, aceste, această luare în considerare depinde de echilibrul general al acordului. Acolo unde am inclus o, o clauză ISDS, am, am, ne-am asigurat că există garanții care permit uh, guvernelor să legifereze în domenii de interes public, cum ar fi sănătatea și mediul. În ceea ce privește cooperarea de reglementare, considerăm că acordurile de liber schimb sunt instrumente care permit acordarea unei mai mari certitudini pentru întreprinderi, inclusiv IMM-uri, și o reducere a birocrației. Australia și Uniunea Europeană au o platformă solidă de mecanisme existente Acestea includ uh, acordul la nivel de tratate pentru recunoașterea reciprocă a, testerii, a testării și certificării în o serie de, într-o serie de sectoare, inclusiv în domeniul vinului. De asemenea, cooperăm în, la dezvoltarea unor standarde internaționale într-o serie de organizații. Ca membri a activi ai uh, OMC și al uh, Organizației Internaționale pentru Intelect Proprietatea Intelectuală, Australia uh, susține sistemul multilateral de proprietate intelectuală um, și aranjamentele de subtrips. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să existe o abordare unică pentru proprietatea intelectuală în acordurile de liber schimb. Considerăm că trebuie să existe un exemplu între interesele deținătorilor de drepturi, utilizatorilor, publicului și interesului național. Principiile noastre pentru eh, proprietatea intelectuală includ eficacitatea, standarde eficace și echilibrate de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și creșterea transparenței. Am înțeles că Uniunea Europeană este foarte interesată de indicațiile geografice. Indicațiile geografice pentru vinul european sunt protejate în Australia Europeană prin acordul UE-Australia privind comerțul cu vin alte indicații geografice pot fi uh, protejate prin uh, certificări. Există o serie întreagă de uh, certificări înregistrate în Australia de diferiți producători, de exemplu prosciutto di Parma, Stilton, Roquefort și Parmigiano Reggiano. Am avut uh, în, în anumite domenii am avut uh, perspective uh, diferite. În ceea ce privește achizițiile publice, negociem uh, pentru a adera la acordul OMC privind achizițiile publice. De asemenea, economia digitală este importantă pentru noi, inclusiv prin acorduri de liber schimb. În acordurile de liber schimb încheiate de curând am găsit moduri inovatoare de a recunoaște rolul tehnologiei în mediul de afaceri în negocierile cu Uniunea Europeană ne așteptăm să putem să facem mai multe inovații având în vedere abordările noastre comune. Abordarea noastră este una echilibrată, încercând să ne asigurăm că guvernul poate să răspundă la nevoile publicului. Negocierile de acorduri de liber schimb sunt complexe și este inevitabil ca la un moment dat să existe dificultăți um, și sensibilități și să existe opoziție din partea unor grupuri de părți interesate. Noi credem că perioada care se află în fața noastră este una bună pentru a testa terenul și este o oportunitate pentru ambele părți să facă un schimb de opinie. Consider, considerăm în concluzie că, din punctul de vedere al Australiei, este clar că a venit momentul să avem un acord de liber schimb bilateral, iar acum protejarea, provocarea este să uh, încercăm să ajungem la acest rezultat. Mulțumesc! Ah. From ETUC și is responsible. cum cuvântul acum cum Lina Car de la ETUC. Mulțumesc foarte mult, bună seara. Am să mă rezum la chestiuni de principii generale. Pe baza a ceea ce am văzut deja în legătură cu negocierile comerciale, not, uh, nu numai la nivel european, ci și în ceea ce privește TPP. Suntem în strânsă legătură cu colegii din uh, Australia și Noua Zeelandă și cred că putem spune, fără teamă de a ieși, că nu dorim să repetăm TPP-ul în relațiile noastre comerciale. Comisia a promis o abordare comerț pentru toată lumea și vrem să, să vedem această abordare pusă în practică. Pentru noi asta înseamnă că trebuie Uh, să avem grijă de preocupările sociale în toate capitolele și nu doar în cel dedicat uh, uh, pieței muncii. Acesta trebuie să-și regăsească locul în orice mecanisme instituționale, în orice acorduri. Uniunea Europeană a făcut câțiva pași importanți în raport cu TTIP-ul și cerem ca măcar aceeași, uh, același grad de deschidere să fie manifestat față de Australia și Noua Zeelandă. Ca să nu mai vorbim de Japonia. Uniunea Europeană a introdus capitole privind uh, dezvoltarea durabilă în acorduri care se ocupă de uh, piața muncii, iar aici cheia trebuie să fie ratificarea și uh, punerea în aplicare de plină de către toate părțile a convențiilor Organizației Mondiale a Muncii. mai ales cele care se referă la uh, siguranța locului de muncă și la salariile minime. Știm că nici Australia, nici Noua Zeelandă nu au ratificat uh, convenția privind uh, uh, salariul minim 138, nici uh, Convenția 87 privind dreptul la asociere. În plus, uh, amendamente la legea muncii nu țin cont de principiile derogărilor de la convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii. Aceste lucruri trebuie rezolvate înainte să înceapă negocierile. Am spune că, din experiența noastră, șansele create de includerea de capitolelor privind dezvoltarea durată nu, durabilă nu au fost exploatate la maxim. Nu s-au inițiat uh, acțiunile disponibile în cadrul acestor acorduri pentru a asigura respectarea drepturilor muncitorilor. În Corea, de exemplu, unde știm că sunt continuate aceste încălcări ale acordurilor, sau uh, în alte contexte, precum Swaziland sau Guatemala, uh, în orice caz, absența consecințelor economice pentru încălcarea drepturilor muncitorilor slăbesc uh, punerea în aplicare a ceea ce mai rămâne din bunele noastre intenții. Insistăm asupra unui mecanism de uh, punere în aplicare în, uh, pe tot teritoriul părților contractante. De asemenea, protecția investițiilor este o un aspect foarte important, iar principiile ONU de orientare trebuie să fie o referință pentru aceste acorduri. Suntem preocupați că Comisia pare să înțeleagă greșit natura acestor instrumente. În propunerea pentru TTIP descrie uh, CSR ca fiind un mecanism uh, benevol. Nu. Uh, de fapt, companiile sunt obligate să respecte drepturile omului pe întreg lanțul uh, uh, de producție. De asemenea, vreau să vorbesc despre mecanismele de reglementare a disputelor. Mă bucur că, din ce am auzit până acum, înțeleg că Australia nu insistă pe păstrarea um, abordării uh, tradiționale și este gata să uh, adopte o atitudine mai modernă. După cum membrii Comisiei știu foarte bine, sindicatele europene se opun uh, ferm uh, prevederilor uh, ISDS pentru că ele dau dreptul corporațiilor multinaționale să ignore uh, voința societății civile și a sindicatelor. Deși sistemul propus uh, rezolvă anumite probleme pe care le avem, nu le rezolvă pe toate și credem de asemenea că modelul TPP din acest punct de vedere este inacceptabil. Acesta include de asemenea excepții pentru tutun. Nu știu de ce ar fi de dorit o asemenea atitudine. Ca o prioritate pentru noi, orice provocare adresată uh, înțelegerilor colective este o avantajare a companiilor care nu-și respectă obligațiile sociale. În domeniul achizițiilor publice, credem că guvernele trebuie să țină cont de factorii de mediu, și social, uh, respectarea Convenției 84 uh, a Organizației Mondiale a Muncii ar trebui să reprezinte un punct de referință în orice acord, dreptul de a reglementa în interesul public și în respectarea principiului precauției nu trebuie împiedicată în niciun fel drepturile omului, uh, sănătatea publicului, educația la toate nivelele și sistemele de asigurări sociale nu ar trebui să fie uh, deloc afectate. Uh, regulamentele trebuie să reprezinte referințe colective. Nu e vorba doar de o chestiune de natură tehnică. Ele trebuie să fie uh, controlate în mod democratic și uh, monitorizate în permanență. Nu ne opunem eliminării barierelor reprezentate de suprapunerea testelor sau de dublele impuneri, dar cerem să se respecte anumite standarde și să se includă clauze uh, de precauție în orice acord. Există sigur multe alte chestiuni care pot fi discutate și aprofundate când vorbim despre negocierile care se apropie și ETUC este într-adevăr uh, dispus, dar nu, mai mult decât atât insistă să se implice în aceste negocieri. Mulțumesc, ați și respectat uh, timpul alocat. Ultimul nostru vorbitor Domnul Pascal Kernes. Vreau să încep poate prin a spune mulțumesc pentru invitație, pentru că aici nu e vorba doar despre agricultură și cred că acest uh, tratat se va referi în principal și la servicii care furnizează 3% din PIB-ul european, dar um, 66% în Australia și 65% în Noua Zeelandă. Uniunea Europeană are deja un comerț solid cu Australia și Noua Zeelandă în domeniul serviciilor și avem un surplus de peste 11 milioane de euro pe an, ceea ce reprezintă o sumă semnificativă în comparație cu ce am auzit uh, din domeniul agricol. E interesant că ex exporturile Uniunii Europene către Australia și Noua Zeelandă sunt foarte ridicate. 41% din toate relațiile comerciale UE-Australia au reprezintă serviciile și 32% relația cu Noua Zeelandă. Iată, cifre foarte interesante. O altă cifră interesantă o reprezintă investițiile. Uniunea Europeană este deja un uh, investitor direct foarte important uh, uh, pe, în uh, Australia și Noua Zeelandă. Avem 122 de miliarde de euro investite în uh, bursa locală și cred că acest, uh, această cifră poate crească. Locuri de muncă acum, chiar foarte interesant, chiar dacă serviciile reprezintă 69% din PIB-ul australian. Uh, e vorba de peste 80% din locurile de muncă de aici. Deci, iată, forumul uh, european al organizațiilor, uh, organizația mea, este una foarte relevantă pentru aceste negocieri. E uimitor faptul că Australia și Noua Zeelandă nu au deja un acord cu Uniunea Europeană Cred că e vorba de două țări uh, care gândesc la fel ca uh, Uniunea Europeană, sunt membre OCDE, avem aceeași mentalitate, participă în negocierile TISA, așa cum spunea um, domnul uh, secretar general adjunct, sunt membre ale acordului global privind um, achizițiile guvernamentale, Sperăm că și Noua Zeelandă se va alătura curând. E vorba de două țări care, vă spuneam, au aceeași mentalitate și care, alături de care, nu, două țări pe care trebuie să le adăugăm pe lista noastră de parteneri comerciali. Vrem să sprijinim și noi acest acord. Suntem pentru un acord uh, aprofundat și extins Vrem un uh, acord de tip GATS Plus, pentru care uh, dar poate fi mult mai bun de atât. Uh, vom fi membrii TISA și ne dorim uh, uh, un acord bilateral de gen TISA Plus. Vom vedea ce va intra sub incidența TISA, dar dacă Uh, TISA va deveni cel mai bun uh, acord de liber schimb, atunci probabil că ar fi bine să ne gândim la un TPP+. Există însă câteva lucruri care poate n-au fost uh, adoptate în aceste acorduri pe care le putem rezolva bilateral și ar putea să fie un acord de tip GPA+. Și aici Australia așa cum am făcut cu Canada, am putea fie să coborâm pragurile, fie pentru că în Europa nu se vorbește despre uh, achiziții guvernamentale, ci achiziții publice. Deci uh, trebuie să vorbim cu toate entitățile publice, școli, uh, universități, spitale și așa mai departe, pentru că aici se întâmplă cel mai interesante lucruri din domeniul achizițiilor publice. Cum facem? Cum realizăm aceste negocieri? Sprijinim uh, părerea exprimată de domnul secretar general adjunct. Avem, am vrea să avem o listă negativă, pentru că acestea sunt țări dezvoltate și, așa cum am făcut cu Canada, cum facem acum cu Japonia, ar trebui ca aceste negocieri să treacă printr-o listă negativă. Asta ar însemna că ar trebui să țintim cel puțin să eliminăm balastul uh, din uh, precedentele acorduri și să încercăm să obținem uh, obligativitate pentru nivelele existente. Dacă ambele părți sunt de acord, de exemplu, cu TPP, putem să mergem chiar mai departe. Putem să luăm și exemple la un nivel orizontal, atunci când negociem serviciile, vorbim despre servicii transfrontaliere. Aici ne lovim de fluxul de date transfrontalier. Comisia noastră trebuie să fie conștientă că nu există comerț fără flux de date. Nu numai în servicii, dar și în bunuri. Nu mai există schimburi în ziua de astăzi fără fluxuri de date și vrem să avem uh, discuții, uh, vrem să stabilim reguli care să asigure posibilitatea acestor fluxuri de date, reguli care să interzică anumite lucruri și să permită alte lucruri. Nu are nicio legătură cu datele, cu protecția datelor. Aia e altceva. Dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a introduce aceste prevederi într-un uh, acord comercial. Un alt uh, aspect interesant este acela al acordurilor comerciale negociate pe capitole, dar uh, orice capitol am uh, negociat, fie că e vorba de bunuri agricole sau bunuri de consum, până la urmă va veni vorba și de mobilitatea temporară a oamenilor, a furnizorilor de servicii, a constructorilor, a furnizorilor de servicii și așa mai departe. Cu Australia și Noua Zeelandă ar trebui să putem negocia mai uh, deschis, într-un mod uh, ofensiv, inclusiv pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor și licențierilor în, uh, profesori, uh, în profesiuni liberale, precum cea avocaților, uh, inginerilor și așa mai departe, care uh, să-și, să-și poată vedea calificările recunoscute. Pe sectoare ale serviciilor, sigur că trebuie să intrăm mai mult în detaliu, să vedem ce s-a obținut prin TPP, dar, uh, de exemplu, în livrări de mărfuri, livrări poștale, unele servicii profesionale, gen contabilitate sau asistență juridică, suntem puțin dezamăgiți de oferta Australiei. Bănci, asigurări, uh, retail, de uh, produse financiare. O să analizăm această problemă. La TPP nu s-au făcut angajamente serioase în domeniul maritim, în domeniul aviației. E un lucru care ar trebui analizat. Și încă ceva, pentru că așa cum spunea cineva înaintea mea, ne dorim și noi protecția investițiilor în acest acord. Nu sprijinim însă întreaga propunere a Comisiei pe această temă, pentru că aceasta ar diminua protecția pe anumite componente și reglementarea corporativă. Am experimentat acest lucru în negocierile cu Canada, cu Statele Unite și cred că am putea cu Australia și uh, Noua Zeelandă să negociem aceste aspecte. for the floor, Mr. Fjellner. Avem câteva înscrieri la cuvânt. Uh, domnul Fjellner. Bun, am notat uh, observațiilor ambasadorului în legătură cu protecția investițiilor. Dar ar fi interesant să știu de ce sunt, investiții, sunt uh, prevederile TPP pentru protecția investițiilor bune. Din câte am înțeles mai devreme, asta e o întrebare dificilă. Știm că sunt uh, aspecte sensibile, dar Australia a decis să accepte până la urmă. Vreau să știm deci de ce sunt bune aceste dispoziții și am o întrebare pentru prietenul nostru de la ETUC. Am notat că era preocupat cu ratificarea unui număr de convenții uh, ale Organizației Internaționale a Muncii. E o vreo problemă în țările astea de care vorbim cu dreptul uh, de asociere? Sau e vorba doar de o chestiune de principiu? ratificarea în sine, nu atât realitatea din teren. Într-o mare măsură mi s-a părut că nu doriți, deși eu credeam că doriți, de fapt, poate membrii ETUC, nu știu, toți sau majoritatea sau organizațiile, dar sau majoritatea membrilor organizațiilor membre TUC au locuri de muncă și ar trebui să îi intereseze crearea de noi locuri de muncă. Și nu în ultimul rând, înțeleg că vă îngrijorează birocrația, problemele legate de birocrație. Dar dacă nu vom putea să discutăm și să uh, obținem armonizare în acest domeniu cu Australia și Noua Zeelandă. Poate să ne explice, Tuc, cu ce țară din lume credeți că am avea succes dacă n-am putea conveni armonizarea cu aceste două state? Pentru că ar fi foarte interesant. Uh, Mulțumesc, domnul Kelly. Discussion thus far. Mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă până acum. Mă interesează mai ales Australia pentru că am uh, un um, fiu care este uh, acolo și am relații strânse cu această țară. Acum, în ceea ce privește acordul comercial pe care îl discutăm, e posibil sau probabil să avem un acord de liber schimb cu Australia și nu cu Noua Zeelandă sau invers? Și care ar fi consecințele pentru fiecare dintre aceste țări dacă lucrurile s-ar întâmpla așa? Apoi s-a făcut trimitere la ISDS și propunerile doamnei comisar Manstrom, care noi considerăm mulți că au îmbunătățit situația. Doamna Carr consideră că totuși acestea nu iau în considerare nevoile companiilor interne față de marile multinaționale. Dar Uh, există o soluție, care va fi aceasta dacă se va ajunge la punctul acesta? Și apoi, fluxurile de date. Sigur că nu se întâmplă nimic decât uh, dacă în ziua de azi, decât dacă două calculatoare vorbesc unul cu altul. Și mă întreb dacă oare nu considerați că noi suntem prea restrictivi în Europa privind fluxurile de date și poate acest lucru ar putea crea probleme pe viitor? David. Mulțumesc. Foarte pe scurt, grupul meu este de acord cu ETUC. Avem nevoie de un capitol puternic de dezvoltare durabilă în ambele acorduri, ca în orice acord de liber schimb. Și mi-a plăcut contribuția lui Pascal, care a uh, subliniat importanța serviciilor, dar a spus uh, mai multe lucruri care m-au deranjat. În primul rând, lista negativă. Nu cred că de la bun început ar trebui să începem cu o listă negativă. Cred că ar trebui să avem o abordare, abordarea unei liste pozitive. Așa este din nou părerea grupului meu. Și aș dori să știu în ce măsură considerați că sunt uh, anumite chestiuni pe care putem să le convenim printr-un acord bilateral cu Australia și Noua Zeelandă, dar pe care nu le putem uh, negocia în cadrul TISA. Deci de ce am putea să facem mai mult în, într-un acord bilateral decât putem acum prin acordul plurilateral? Și ultima întrebare. Deci se referă la mecanismul este ca și la care au făcut trimitere mulți colegi. M-am bucurat să aud uh, flexibilitatea, despre flexibilitatea comisiei, dar aș dori să știu uh, opinia oaspetelui nostru despre, din Australia, despre acest nou sistem de curți de arbitraj, dacă l-ați putea accepta. Da, multe întrebări au fost deja adresate. Am o întrebare pentru doamna Car, care a făcut trimitere la chestiunea transparenței. Și aș dori să aud din partea doamnei Ca și domnului Kernes, după ce Comisia a publicat multe documente din negocierile TTIP pe internet, cum ar fi mandatul, oferta Comisiei Europene față de Statele Unite și alți parteneri, aveți vreun exemplu de situație în care Comisia a oferit uh, chestiuni sau în, oferit chestiuni despre care au spus în public că nu o vor face sau uh, sunt elemente în documente pe care, de exemplu, Parlamentul European le-a cerut Comisiei să nu fie prezentate. Pentru că e bine, pe de-o parte, să ai transparență, dar uh, sigur că e foarte bine să putem să dovedim că Comisia face ceea ce spune. Întreb dacă aveți exemple contrare. Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc. În primul rând să-mi declar interesul. Uh, Soția mea era australiancă și un interes uh, invers. Intervenție din sală fără microfon și un interes invers, pentru că din păcate acum este fosta mea soție. Dar asta e situația. apreciez uh, faptul că Australia și Noua Zeelandă nu sunt uh, identice nici pe departe, economiile lor au profiluri uh, complet diferite și nu mi-e foarte clar dacă aceste acorduri ar trebui să fie legate, vor fi separate sau vor fi conectate. Poate mi s-ar putea clarifica pe scurt acest lucru. Și mm, mă tem că o să adresez întrebări uh, similare acum, Uh, pentru că mi se pare că la excelența sa uh, um, domnul ambasador nu a avut timp să răspundă. Domnul Grosser. Uh, deci, din nou, China, SUA și Rusia, care sunt cei mai mari exportatori de produse în Uniunea Europeană, nu au un acord comercial cu Uniunea Europeană. Și acum mă întreb, e nevoie de un acord de liber schimb cu toată tevatura pe care o implică un astfel de acord și toate dezbaterile? E nevoie de un acord comercial? Nu vreau să vă pun în dificultate, dar um, adresez această întrebare din, din curiozitate. Vreau să înțeleg situația. Și care ar fi efectele favorabile sau nefavorabile ale acordului dintre Australia și China și vreau să mai spun un lucru pe final. Din câte înțeleg, și domnul Grosser și domnul Clark, domnul Brown, îmi cer scuze, au călătorit destul de mult pentru a ajunge aici și mi se pare puțin bizar modul în care este organizată. Comisia noastră s-a dat atât de mult timp uh, lobiștilor care sunt aici tot timpul și nu avem atât de mult timp pentru invitații noștri speciali. Mulțumesc, domnul Tacula. Mulțumesc, domnul președinte. Când îi ascult pe când îl ascult pe colegul meu, domnul Dartmouth, Mă gândesc că acum este un moment crucial pentru Noua Zeelandă și Australia, mai ales uh, pentru Australia, după discursul dumneavoastră, să încheie un acord comercial cu Uniunea Europeană, pentru că uh, v-ați despărțit deja de soția australiană. Și poate că e nevoie, deci, de uh, parte, un parteneriat bun între Europa și aceste țări. Și vreau să adresez o întrebare domnului Brown. Pentru că tocmai ați încheiat negocierile uh, acordului TPP. Care considerați că este cea mai mare reușită în negocierile TPP și care este partea cea mai problematică? Și de asemenea aș dori să știu în lumina unui acord viitor cu Uniunea Europeană, care este cea mai mare problemă pentru Australia în aceste negocieri? Mulțumesc și, în final, domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Înțeleg că Australia și Noua Zeelandă n-au mai dorit un acord de liber schimb atunci când Uniunea Europeană a încercat să impună drepturile omului a acestor două țări și au considerat că aceasta este o insultă, dată fiind istoria lor, pe bună dreptate. Am avut o problemă cu CETA, acordul liber schimb cu Canada, care a fost uh, blocat vreme de 2 ani uh, datorită unor cereri, uh, solicitări similare privind drepturile omului din partea Uniunii Europene. Putem să fim de acord că e vorba aici de comerț și lucruri de muncă și nu de politică. Sigur că drepturile omului au un rol important, dar nu vreau să uh, amestecăm lucrurile și uh, Mă îngrijorează reprezentanta sindicatelor care vorbește despre libertatea de asociere și așa mai departe. În orice caz, zona euro are nevoie de acest acord și cred că ar trebui să ne mișcăm și să nu mai pierdem trei ani vorbind despre drepturile omului. Hai să discutăm despre aceste chestiuni într-un alt for. Mulțumesc, domnul Brown. Patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la cât mai multe întrebări. Uh, în acest interval. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Prima întrebare s-a referit, cred, s-a întrebat de ce uh, ne-am asumat uh, dispoziție privind protecția investitorilor în TPP. E foarte simplu. A fost unul dintre elementele cheie ale acordului și a fost necesar să decidem dacă aderăm la această dispoziție sau nu ne alăturăm nu aderăm la acest uh, acord. Noi considerăm că clauzele de garanțiile pe care le-am negociat și care au fost incorporate în ultimul capitol ne-au oferit uh, echilibrul bun, astfel încât rezultatul final să fie acceptabil pentru noi. Și s-a pus o întrebare referitoare la atitudinea noastră privind ideea acestor tribunale de investiții avansată de doamna Malmström. Suntem deschiși față de acest concept, uh, l-am analizat cu atenție, am recunoscut mai multe impulsuri în spatele acestei propuneri, pe care și noi le împărtășim, cum ar fi fragmentarea sistemului, care este problematică și pentru noi și ne bucură să fim implicați în discuțiile în curs uh, cu privire la acest concept în evoluție. Și, de asemenea, o întrebare care nu mi-a fost adresată, dar totuși vreau să răspund, și anume, e importanța acorduri, de, acorduri comerciale cu toți partenerii comerciali. Cred că Uniunea Europeană nu are acorduri comerciale cu mulți dintre partenerii săi. Domnul Grosser mi-a spus că, sigur, Uniunea Europeană are acorduri comerciale cu toți marii parteneri de negociere în cadrul OMC. E important să nu uităm de faptul că aceasta este platforma de bază pentru relațiile comerciale între parteneri cheie, sigur că fiecare țară poate să decide dacă vrea aranjamente preferențiale și Uniunea Europeană este în măsură să decidă acest lucru. De asemenea, efectele acordului nostru de liber schimb cu China, care va intra în vigoare în cursul acestei luni, mă bucur să uh, Vă informez apoi care vor fi efectele, apoi beneficiile majore sau plusurile TPP-ului și chestiunile mai problematice. Noi am avut um, acorduri de liber schimb cu mai mulți dintre partenerii TPP. Unul dintre beneficiile uh, a fost faptul că avem un acces crescut la piețe în urma TPP-ului, Uh, acces benefic pe piețele de mărfuri și acesta este un acord regional uh, care avea un sistem privind regulile de origine unic, de exemplu. Deci am scăpat de complexitatea foarte mare a acordului, a mediului comercial, deci uh, coerența acestui, adusă de acest acord este benefică pentru noi. Apoi, rezultate problematice ale acestei uh, al acestor negocieri. Am avut niște discuții destul de animate în ceea ce privește protecția datelor pentru produse farmaceutice și rezultatul final este unul care ni se pare acceptabil, dar a fost un exemplu în modul în care două sisteme cu abordări foarte diferite s-au ciocnit și rezultatul sigur că a trebuit uh, negociată destul de mult. Și ultima întrebare se referă la ce ne interesează mai mult în acest acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Acest lucru rămâne să fie văzut. În orice caz, abordarea noastră este deschisă, nu excludem nimic din negocieri a priori și obiectivul nostru este să avem un rezultat echilibrat care să aducă beneficii reciproce. Mulțumesc! Mulțumesc. Lina Car, vă rog. Um, thank you very much. Um, Mulțumesc. Am senzația că trebuie să repet un lucru. Sindicatele nu sunt împotriva comerțului. Vrem un comerț echitabil, un punct de plecare comun, vrem aceleași reguli, astfel încât companiile europene să concureze pe aceeași bază și să funcționeze sub aceleași reguli. În ceea ce privește convențiile uh, OIM, sunt practic standardul minim uh, adoptat la nivel internațional și cred că orice democrație care se respectă nu ar trebui să aibă o problemă cu ratificarea acestor convenții și cu respectarea lor. Care este situația cu libertatea de asociere la fața locului? Mă tem că nu pot să vă răspund la această întrebare, pentru că nu cunosc atât de bine sistemul australian sau neozeelandez, însă colegi din, ne din Noua Zeelandă au sesizat probleme cu uh, legislația muncii, care permite acordarea unui tratament preferențial și derogarea de la OIM, de la regulile OIM, uh, când vine vorba de comerț. Bun, una este să vedem asta din perspectiva protecției lucrătorilor și a condițiilor lor de lucru, dar uh, partea cealaltă a monedei este dacă concurența este echitabilă. Când, Uniune, când companiile europene nu pot avea parte de aceleași derogări. Sindicatele, bineînțeles, sunt pentru crearea de noi locuri de muncă. Niciodată nu am combătut ideea creierii locurilor de muncă. Suntem uh, interesați uh, de creștere și creare de locuri de muncă, la fel ca, exact la fel de mult ca și dumneavoastră. Însă întrebarea este ce fel de locuri de muncă suntem pe cale să creăm. Locuri de muncă precare, cu o securitate redusă, cu condiții de lucru nu foarte bune sau creăm locuri de muncă de înaltă calitate pentru personal calificat. nu spunem niciun moment că nu putem să discutăm și să cădem de acord asupra unei armonizări cu partenerii noștri pentru noi esențial este, acest, este, aceast, esențial este această bază comună, egală. În ceea ce privește transparența, nu sunt conștientă de documente pe care să nu le fi văzut, dar a existat un proces îndelungat uh, să obținem acces la documentele existente TTIP este un exemplu în care Comisia a publicat cu consecvență documentele, însă în același timp nu avem uh, nicio idee, niciun acces la pozițiile de negociere ale Statelor Unite. Foarte greu am uh, reușit să obținem uh, pozițiile de negociere ale Japoniei. Deci, transparența este și nu este. Este prezentă pentru TTIP, dar um, nu este în alte domenii. Cred că v-am răspuns la întrebări, cred că v-am spus că suntem pentru crearea de locuri de muncă. Nu în ultimul rând, Acum, domnul Kerneis. În ceea ce privește lista negativă și de ce nu vrem una pozitivă, în primul rând, o listă negativă este mai transparentă. Poți vedea ce nu poți să faci și restul este posibil. O listă pozitivă putem accepta când uh, negociem cu statele în curs de dezvoltare, care au o capacitate redusă de a-și asuma uh, angajamente în anumite sectoare, dar cu state industrializate nu văd de ce nu putem avea o listă negativă. Este așa de ușor să ai un document în care ți se spune ce poți să faci și ce nu poți să faci. Deci pentru noi eh, mm, alegerea este una logică. În ceea ce privește TISA și domeniul eh, bilateral, ce nu putem obține prin eh, TISA, cred că multe lucruri. În primul rând, nu cred că obținem foarte mult. Uh, la transportul maritim va fi, vor fi rezultate limitate. Există chestiuni la TISA pe, pe care le putem obține și va fi bine, dar dacă putem trece mai departe la cooperarea de reglementare în domeniul bilateral, acest lucru va fi binevenit. Și uh, TISA nu se ocupă deloc de uh, achizițiile publice, foarte importante pentru noi. În ceea ce privește transparența, sunt de acord cu vecinul meu care a spus că comisia a fost foarte trans... cu vecina care a spus că comisia a fost foarte transparentă și că am văzut aproape toate documentele, dar ne-am dorit să vedem și din celelalte părți documentele. A fost fascinant să vedem solicitările de transparență referitoare la TTIP. Are loc o negociere enormă cu Japonia și nimeni nu cere nimic. Deci am vrea să vedem și noi propunerea de negociere de cealaltă parte. Deci uh, transparența trebuie să fie egală și dacă Australia și Noua Zeelandă vor oferi același nivel de transparență ca și Uniunea Europeană, acest lucru nu va fi decât binevenit. Voi încheia cu, cu întrebarea privind uh, fluxul datelor. Poate Uniunea Europeană va fi re, prea restrictivă pe de o parte? Noua Zeelandă și Australia ne vor răspunde. Uh, Eh, pot să vă spun din partea noastră, noi am vrea să evităm din cauza protecției datelor. De aceea am luat deja măsuri. În Uniunea Europeană avem uh, prevederi în acest uh, sens. Noi am vrea ca Uniunea Europeană să urmeze ce s-a obținut la TPP privind fluxul de date, pentru că se creează uh, o disciplină între uh, state. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Dragi oaspeți, vom continua în engleză pentru că interpreții și-au terminat uh, programul. Președintele cu amabilitate mulțumește interpreților. Deci vom continua în limba engleză. Uh, to respond to our discussion. Thank you very much, Chairman, and thank you very much for this uh, event, a most interesting discussion.